schimburile transatlantice de date. Și am să rog din nou pe domnul ministru Kunders. Mr. Minister, Uh, mr president yeah. uh, Domnule președinte, stimați eurodeputați, domnule comisar, președinția acordă multă importanță unui internet liber, deschis și sigur. De aceea, acest subiect este important pentru mine. În era digitală este bine știut că datele digitale au multă valoare pentru că permit întreprinderilor să personalizeze ofertele adresate consumatorilor, dar și autorităților să urmărească uh, delincvenții. Aceste informații sensibile legate de datele personale trebuie, pe de altă parte, să fie protejate pentru a ne proteja viața privată. Este foarte important ca oamenii să aibă încredere în fluxurile de date. Această încredere trebuie să se bazeze pe un cadru bine făcut de protecție în cazul traselor de date în afara Uniunii Europene, fluxurile transatlantice sunt cele mai mari, fie în scopuri comerciale sau pentru asigurarea uh, sau de securitate. Este în interesul uh, Uniunii Europene um, ca uh, dispozitivele de siguranță din Statele Unite să respecte aceste preocupări. Um, Incertitudinea juridică în acest uh, domeniu uh, nu mai poate să existe. Acest lucru e important pentru întreprinderile medii din Europa, pentru că ele depind de um, decizii, de instrumentele legale pentru a asigura uh, transferul sigur de date spre Statele Unite. Comisia trebuie să țină cont de decizia curții privind regimul Safe Harbor. Noua decizie trebuie să oferă un nivel de protecție a datelor care să respecte Carta um, Drepturilor Fundamentale, tratatele și standardele uh, din jurisprudența recentă. Aceste măsuri de salvgandare sunt esențiale pentru a reobține încrederea publicului în fluxurile de date transatlantice. Consiliul are încredere că Comisia va asigura standardele cele mai ridicate de protecția datelor inclusiv principii direct aplicabile, cum ar fi limitarea la scop, dreptul subiectului datelor să aibă acces să colecteze datele sau să, aibă, să exprime obiecții la procesarea lor um, și controlul asupra aplicării și posibilitățile uh, uh, de plângeri. Comisia trebuie să coopereze cu Statele Unite pentru a ameliora anumite aspecte privind protecția datelor și pentru a asigura un cadru jurabil, um, durabil și funcțional. Atât colectarea datelor, de Statele Unite, colectarea datelor Statele Unite trebuie să fie acceptabile doar în anumite situații. Mă bucur de faptul că s-a creat poziția de ombudsman ca mecanism suplimentar pentru plângerile cetățenilor pentru uh, transferurile de, de date personale transatlantice, scopuri comerciale, Consiliul consideră că Comisia trebuie să adopte decizie de adecvare privind acest caz, uh, cadru transatlantic cât mai repede, asigurând protecția datelor. Ne bucurăm că s-a ajuns la un acord în negocieri între Comisie și partea americană. Avem încredere că negocierile interne între Comisie și administrațiile naționale va duce la un rezultat pozitiv și va deschide calea intrării în vigoare a noului cadru. În ceea ce privește protecția datelor în domeniul dreptului penal, Consiliul Uh, trebuie să adopte o decizie pentru acordul cadru înainte de uh, semnarea acordului reuniunii la Amsterdam din iunie cu partea americană și apoi se va cere aprobarea Parlamentului pentru a încheia acordul. Acest acord nu reprezintă o bază pentru transferul bazelor, datelor personale um, transatlantice, dar va ameliora cooperarea dintre UE și SUA, stabilind standarde de protecție a datelor în acest domeniu și credem că este o veste bună că Statele Unite se angajează să respecte standarde mai ridicate decât în trecut când primea date din Europa. Astfel, acordul va contribui semnificativ în reobținerea încrederii în fluxurile de date transatlantice pentru a lupta împotriva criminalității, asigurând un nivel suplimentar de protecție a datelor atât de partea europeană cât și de partea americană. Consiliul consideră că acordul reprezintă o ameliorare clară față de situația actuală, mai ales în ceea ce privește plângerile în justiție. Statele Unite s-au fost de acord să extinde aceste drepturi și la cetățenii europeni pentru prima dată. Astfel, un cetățean european acum poate să beneficieze de drepturi egale și va avea aceleași posibilități de plângere justiție ca și uh, cetățenii americani. Și sperăm că acest Parlament uh, um, va aprecia la fel ca noi pozitiv acest acord. Astfel se vor permite transferuri sigure de date personale spre Statele Unite și se vor asigura drepturile fundamentale ale cetățenilor, Uh, și în domeniul dreptului civil și în domeniul dreptului comercial. Când numele cetățeanului este identic cu numărul unui suspect într-o achetă penală, uh, datele au fost transmise din Uniunea Europeană în Statele Unite și sunt colectate în mod eronat. Persoana poate să ajungă pe listă neagră în Statele Unite. Cetățenul european poate acum să ceară autorităților să elimine numele său de pe listă. Pentru a da un alt exemplu în domeniul uh, datelor comerciale, Scutul uh, pentru respectarea vieții private va permite un sistem de control care va ameliora credibilitatea sistemului în domeniul judiciar, vom putea asigura uh, condiții stricte de protecție a datelor și dreptul la acces și colectarea datelor pentru cetățeni în toate domeniile acoperite de acordul cadru. Sperăm deci că Comisia va lua o decizie rapid privind acest scut de protecție respectând achiul eh, din domeniul protecției datelor, care va aduce avantaje și mediului de afaceri. Acest acord cadru este un pas în direcția cea bună pentru că consolidează um, garanțiile juridice pentru cetățeni și eh, ameliorează cooperarea transatlantică lupta împotriva criminalității grave. Mulțumesc. Ministru, și eu o rog acum pe doamna comisar Jurova să ia cuvântul. Mr. President. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, domnule ministru, domnilor și domnilor. Mă bucur că sunt astăzi aici din nou pentru a discuta acest subiect important al fluxurilor de date transatlantice. Cred că știți că Comisia a lucrat pe mai multe fronturi pentru a restaura încrederea în aceste fluxuri de date transatlantice în urma revelațiilor uh, publicate de Edward Snowden în 2013. Măsurile cheie numără adoptarea cadrului de protecție a datelor cu caracter personal în uh, Uniunea Europeană, adoptarea acordului cadru uh, pentru transferul de date în scopurile aplicării legii și uh, reglementarea transferului de date cu caracter personal în scopuri comerciale. Acordul Privacy Shield între Uniunea Europeană și SUA este esențial pentru a garanta drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni din punctul de vedere al protejării uh, datelor cu caracter personal. Am negociat acest acord pornind de la două principii orientative. În primul rând, um, recomandarea din noiembrie 2013 și criteriile stabilite de Curtea Europeană de Justiție în decizia Schrems. După doi ani de discuții. Sunt uh, convinsă că am uh, depășit slăbiciunile vechiului sistem bazat pe acordul Safe Harbor și aș dori să vă prezint principalele îmbunătățiri. În primul rând, societățile comerciale americane care primesc date personale din Europa vor trebui să respecte reguli mai stricte despre cum pot folosi aceste informații și conformitatea acțiunilor uh, lor vor, va fi urmărită îndeaproape de autoritățile de resort americane. În al doilea rând, uh, persoanele, cetățenii europeni vor avea acces la o serie de căi de atac uh, judiciare în Statele Unite ale Americii. În al treilea rând, am primit angajamente în scris și asigurări în legătură cu limitările și uh, clauzele de salvgardare, garanțiile când vine vorba de uh, accesul la datele cu caracter personal de către autoritățile americane. Este vorba de aspect, dimensiunea de securitate și, în mod specific, guvernul american ne-a asigurat că colectarea acestor date în masă va fi uh, posibilă doar în uh, situații extraordinare și chiar și atunci vor fi aplicate filtre și alte posibilități tehnice pentru a reduce la un minim posibil volumul de date colectate. Am fost asigurați în mod expres că nu există o supraveghere în masă uh, lipsită și nediscriminată. Este pentru prima dată când primim asemenea asigurări din partea Statelor Unite ale Americii și aceste asigurări uh, garantează un uh, cadru mult mai robust decât fusese uh, acordul Safe uh, Harbor. Uh, Apoi, pentru prima dată, Statele Unite ale Americii vor uh, crea un ombudsman, funcția unui ombudsman, care se va asigura că se respectă și se răspunde plângerilor depuse de cetățenii europeni în, în, uh, într-un timp accelerat. Cred că este o măsură lipsită de uh, precedent și așa ceva, o asemenea prevedere nu exista în acordul Safe Harbor. Această prevedere se va aplica tuturor transferurilor uh, transatlantice, fie că au loc uh, în temeiul uh, acordului Privacy Shield sau în temeiul altor posibilități acordul de, tra- de transfer. În momentul în care acordul Privacy Shield va intra în vigoare, el va fi monitorizat în mod permanent și pe parcursul acestui proces de monitorizare vom verifica dacă uh, mecanismele de atac funcționează în mod uh, adecvat. Există mecanisme prevăzute, proceduri care pot fi urmate dacă Statele Unite ale Americii nu își respectă angajamentele sau dacă răspunsurile pe care le, pri, le primim nu sunt satisfăcătoare. Cred că știți că autoritățile independente de supraveghere, prin uh, grupul de lucru care funcționează în temul articolului 29, și-au, au făcut, uh, și-au făcut publică poziția uh, și au salutat uh, noul acord Privacy Shield, care este o îmbunătățire față de vechiul acord Safe Harbor, cu, cu, în același timp și-au exprimat îngrijorările și au făcut propuneri suplim, uh, în plus de îmbunătățire a cadrului de reglementare. Luăm, tratăm cu toată seriozitatea aceste avertismente și aceste recomandări. Unele dintre aceste recomandări vor putea fi rezolvate doar în total acord cu guvernul american și le discutăm. De exemplu, clarificarea independenței și modul în care va funcționa mecanismul uh, nou introdus uh, al ombudsmanului, și uh, clarificarea principiului uh, păstrării, retenției datelor. Este un exercițiu deosebit de important dacă ne dorim ca autoritățile europene care supraveghează protecția datelor cu caracter personal, cetățenii și societățile comerciale europene vor avea încredere în noul sistem și uh, Uh, sperăm că și partenerii noștri americani vor înțelege cât de importante sunt aceste clarificări suplimentare. În momentul în care vom clarifica toate aceste elemente, vom transmite uh, proiectul acordului statelor membre în temeiul uh, grupului care funcționează articolul 31 și să sperăm că acest lucru se va încheia până în vară. Și ajung la un alt dosar important care în curând va fi trimis Parlamentului European pentru a pentru a-și da consimțământul. Este vorba de acordul cadru, Umbrella Agreement, care își dorește uh, guvernarea transferului de date în uh, scopul aplicării legii. Semnarea acestui acord se preconizează că va avea loc uh, pe data de 2 iunie, cu ocazia reuniunii comune autorităților de resortă europene și americane și Parlamentul va fi întrebat dacă își dă consimțământul la acest uh, acord și sper că veți sprijini acest uh, acord cadru care va îmbunătăți uh, protejarea datelor cu caracter personal transferate peste Atlantic în contextul aplicării legii față de situația actuală. După cum știți, acest acord cadru nu autorizează transferul de date. Nici nu este vorba de o decizie privind conformitatea ci pur și simplu, uh, pur și simplu uh, adaugă norme suplimentare de protejare a datelor cu caracter personal uh, cadrului existent atunci când este nevoie de un asemenea transfer în temeiul legii naționale. Multe din instrumentele existente în acest moment nu uh, conțin clauze de salvgardare privind datele cu caracter personal. Uh, acesta este status uh, quo-ul pe care dorim să-l schimbăm prin acordul cadru. Fără acesta, această situație care nu ne mulțumește va continua încă o perioadă lungă de timp. Datele cu caracter personal al cetățenilor americani, în momentul în care sunt transferate în Europa, sunt guvernate de regulile noastre, fie la nivel european, fie la nivel național. Drept urmare, Uh, acord, acest acord cadru dorește să ajungă să corecteze dezechilibrul din punctul de vedere al protecției de care se bucură cetățenii americani, respectiv uh, cetățenii europeni. Mulțumesc. Comisar, rog acum pe domnul Vos să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Vă mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi, domnule ministru, doamna comisar. Aveam nevoie de un urmaș pentru acordul Safe Harbor și, în general, mie mi se pare că acest acord, Privacy Shield, este un mare pas înainte și aduce multe îmbunătățiri. Um, punctul controversat în Parlamentul European a fost o clauză de um, expirare. Am depășit acest uh, punct, nu am mai introdus o asemenea clauză și mă aștept și din partea uh, Uh, liberalilor și a socialiștilor să nu sprijine amendamentul depus în acest sens de către ecologiști. Nu avem nevoie de o asemenea clauză pentru că avem un uh, puternic mecanism de monitorizare care se poate ocupa de elementele rămase încă uh, neclarificate. Nu este nevoie de asemenea clauză pentru un cadru de reglementare solid și o asemenea clauză ar face ca mecanismul de monitorizare să devină unul uh, superflu, fără um, caduc și uh, până la urmă este vorba de uh, neîncrederea pe care, care persistă în Comisia Europeană și în capacitățile acestea de a se asuma de responsabilitățile de, de monitorizare. Însă cred că comi, Comisia ne-a dovedit că putem să avem încredere în ea în acest moment. Uh, au, mai, este important în uh, general ca să putem oferi garanțiile necesare startup-urilor uh, europene, societăților comerciale europene, din punctul de vedere al unui cadru de reglementare transatlantic, deci sprijinim acordul uh, Privacy Shield, dar amendamentele vor fi votate împotriva de PP. Holzer, două minute și 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Acest subiect ne preocupă deja de mult timp și l-am discutat în mod uh, controversat. Au existat foarte multe controverse legate de acordul Safe Harbor în constelații diferite și a existat dintotdeauna o nesiguranță care a fost clarificată prin acțiunea în instanță demarată de un cetățean. Și decizia Schrems a fost foarte importantă pentru că ne, ajut, ne ajuta să depășim această uh, nesiguranță. Acordul Privacy Shield încearcă să depășească situația nesigură. În luna februarie ne-ați prezentat uh, punctele principale ale acestui acord și mă bucură faptul că s-au înregistrat prog- uh, progrese și că în dialogul cu partenerii americani ați reușit să clarificați anumite puncte. Cu toate acestea, eu cred că ne aflăm într-o situație guvernată de insecuritate juridică, lucrurile nu sunt extrem de clare și acest lucru înseamnă că este posibil să fie înce- începută o altă acțiune în uh, instanță, ceea ce pentru noi în calitate de legiuitori nu ar fi un lucru pozitiv și nu ar fi bun nici pentru industrie. Am vizitat săptămâna trecută Statele Unite ale Americii cu o delegație din partea Comisiei Libe. Am văzut acolo că se înțelege uh, poziția europenilor, că există voința de a veni în întâmpinarea Uh, dorințelor noastre legate de necesitatea de a avea securitate juridică și eu cred în acest context că am fi putut obține mai mult. Însă această rezoluție uh, stabilește criterii importante. Avem nevoie de mai multă claritate, mai ales când se folosesc asemenea formulări cum ar fi asigurări în scris. Mă întreb care este uh, sensul juridic al unor asemenea formulări și apoi căile de atac în uh, justiție, care sunt foarte importante, ar trebui să fie analizate și în această perspectivă. Um, nu știu dacă formularea este suficientă să ne bazăm doar pe uh, drepturile cetățenilor europeni, pentru că există și resortisanța ale unor state terțe care au reședința în Europa și a căror drepturi trebuie să fie garantate. Deci este important să avem aceste acorduri și acordul cadru este important uh, Uh, singur nu vom putea face nimic, va trebui să lucrăm împreună, însă vă lansez acest apel, vă rog să îndepărtați toate aceste puncte neclare și să avem o nouă discuție. Uh, doamna Stevens, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Transferul de date transatlantic este esențial pentru economia noastră, pentru comerț, pentru securitate. Cu acest scut de securitate protejăm pe deplin datele personale, așa cum n-am făcut-o niciodată până în prezent. Așa că e un pas în direcția potrivită. Dreptul la protecție juridică pentru cetățenii europeni în cazul unor, unui transfer de date al cetățenilor europeni către SUA. Anumite grupuri politice sau anumiți oameni politici sunt de părere că măsurile acestea nu sunt suficiente. Dar uh, nu putem transpune legislația europeană. Statele Unite ale Americii sunt un stat, o țară independentă, un aliat al nostru. Ei nu fac parte din Uniunea Europeană. Și evident, uh, Uniunea Europeană va trebui să uh, solicite normele cele mai stricte în materie de protecție pentru acest scut de protecție și e clar că aceste norme trebuie să reziste în momentul în care vor fi examinate de către Curtea Europeană de Justiție, în așa fel încât să evităm orice incertitudine. Grupul meu și eu însă suntem de părere că întreprinderile noastre, economia noastră și protecția uh, vieții private a cetățenilor europeni nu vor... Uh, scutul va intra în vigoare. Belt, 2 minute 30 de secunde. Yes, thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep cu cuvin, ultimele cuvintele doamnei Stevens și anume că dorim un privacy și un scut de protecție operațional cât de repede. Problema este că acest scut uh, Ehm, nu are mari șanse de a deveni operațional. Suntem azi aici grație unui tânăr pe nume Mark Schrems, care a fost destul de încăpățânat încât să con- să-și continue plângerea Justiției, ani de zile să facă ceea ce ar fi trebuit să facă instituțiile europene, și anume să apere interesele cetățenilor, pentru că vă amintesc că acest Parlament a cerut în mod repetat uh, să se renunțe la, la safe harbor și comisia n-a făcut nimic. Deci a fost nevoie de un student austriac ca să ne asigurăm că scăpăm de safe harbor. Eu nu sunt deloc convinsă că asigurări scrise sau un ombudsman uh, sau o uh, reevaluare a situației va uh, rezolva problema Așa l-au promis și grupul de lucru 29 și grupul de lucru 31 și experți juridici și așa mai departe. Nu înțeleg de ce trebuie să repetăm aceleași greșeli de atâtea ori. Avem o responsabilitate, o datorie să facem legislație de calitate și am impresia că Comisia e gata să ia o decizie știind că nu va rezista um, în fața curții noi nu suntem aici să facem compromisuri politice. Poate aș putea fi de acord cu domnul Vos sau poate că nu, dar nu contează. Un singur lucru e important. Ar rezista acest sistem cazului Schrems? Nu sunt convins. Da, e o ameliorare, un pas înainte. Mă bucur că Comisia e gata să discute noi adaptări ale sistemului, dar până la urmă E vorba și de accesul uh, Statelor Unite la o piață de 500 de milioane de consumatori. Deci și Statele Unite au un interes să avansăm. Și n-am spus nimic despre acordul cadru în rezoluție, vom reveni la asta, dar eu aș dori două lucruri. Aș dori, în primul rând, ca uh, sau înainte să aprobăm sau nu. Deci aș dori ca Comisia Europeană întâi uh, Uh, să facă public răspunsul la întrebarea LIBE privind statutul juridic și domeniul de aplicare al, cadrului, al acordului cadru în comparație cu alte instrumente juridice, deci să ne dea această informație. Deci e doar o evaluare juridică, cât de secretă poate să fie. Și în al doilea rând, Comisia a spus că eliminarea excepțiilor de la Privacy Act în Statele Unite este o precondiție pentru ca acordul cadru să fie valabil. Știm cu toții că aceste excepții nu vor fi înlăturate. Deci poate să ne explice cineva cum putem să ne așteptăm în mod realist ca acordul cadru să se aplice vreodată? Vă rog să clarificați acest lucru. Um, doamna Ernst, un minut și 30 de secunde. Doamnelor și domnilor, Acordul Safe Harbor nu se îmbunătățește dacă îl botezăm Privacy Shield. Și haideți să ne uităm puțin la acest shield, la acest scut care ar trebui să protejeze drepturile a 500 de milioane de europeni. Acest scut pare să fie mai degrabă unul de carton este foarte grav că am avut, că a fost nevoie de o decizie a CEJ pentru a renunța la acordul Safe Harbor și acum uh, Comisia se pare că preferă să ignore această uh, decizie și majoritatea Parlamentului European nu a acceptat să se introducă o clauză de caducitate în acest acord. Ar fi fost minimul uh, Um, pe care ar fi trebuit să îl uh, includem în acest acord. Un, uh, cetățenii europeni se pot uh, adresa unui ombudsman, însă după cum ne-a spus John Kerry prin anexa 3, acest ombudsman nu va putea confirma sau nega faptul că cetățeanul respectiv făcuse, fusese obiectul unei activități de supraveghere sau nu. Deci, doamnelor și domnilor, este vorba de drepturile fundamentale a 500 de uh, milioane de cetățeni și nu putem să sacrificăm aceste uh, drepturi uh, în fața acestui partener. Uh, partener. Domnul Albrecht, un minut 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte doamnă comisar dumneavoastră și echipa dumneavoastră ați muncit din greu ca să ajungeți la acest rezultat acest scut de protecție și uh, apreciem faptul că ați încercat să obțineți rezultate și la acordul umbrelă dar s-au înregistrat progrese. Acum haideți să fim cinstiți ce figurează în aceste texte nu reprezintă într-adevăr concret îmbunătățiri concrete. Da, au fost câteva aspecte care au fost clarificate, însă nu sistemul juridic Uh, așa cum este el în SUA. Acesta nu se modifică. Și asta a subliniat Curtea de Justiție, și anume că sistemul juridic, așa cum este el, nu oferă garanțiile necesare. Acum, haideți să fim cinstiți. Acele uh, modificări nu vor veni de pas pe mâine. Nu le vom obține. Și atunci întrebarea este următoarea. De ce acum uh, trebuie să suportăm toate aceste critici în ceea ce privește neajunsurile acestui sistem și de ce trebuie să spunem că da, trebuie să renegociem pe viitor și trebuie trebuie să redeschidem pe viitor aceste dosare pentru că nu avem garanțiile necesare. Sau probabil că ar trebui să spunem nu, totul e bine și frumos, totul este extraordinar, avem toate garanțiile și putem să votăm și pe viitor va rezista în timp și dacă va exista o altă acțiune în instanță, va trece. Acum, haideți să fim cinstiți. Singurul răspuns cinstit sau singura atitudine cinstită ar fi să avem o clauză de salvgardare pentru a introduce anumite restricții și asta vrem să facem prin această rezoluție și nu știu care este părerea celorlalte grupuri politice. Sunt unele grupuri care nu pot accepta acest lucru. Pentru a fi și mai pragmatici, noi ne-am schimbat amendamentul nostru Uh, și am, am ajuns la concluzia că este acum a venit momentul pentru administrația americană și europeană să negocieze o aplicare concretă a protecției datelor to agree to this. Thank you. Mulțumim, uh, doamna Begin. Un minut. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, cui aparțin datele personale pe care europenii transmit Statelor Unite uh, prin Google, Facebook sau Instagram? Ce garanții au cetățenii că viața lor privată nu este încălcată sistematic? Nicio garanție. În Statele Unite, guvernul e liber să dispună de datele străinilor ca de un bun al său. Poate să folosești aceste date cum dorește și inclusiv serviciile secrete pot să o facă. Aceste date nu sunt un bun de schimb, sunt viața cetățenilor noștri și Curtea Europeană de Justiție a repetat acest lucru refuzând raport, acordul în vigoare sau decrândul ilegal telefoanele din acest Parlament, e-mailul nostru, erau spionate de americani. Eh, iată ce respect au americanii pentru viața privată a europenilor. Și acordul pe care doriți să-l semnați cu Statele Unite eh, este o insultă la adresa hotărârii curții și la adresa cetățenilor care așteaptă de la instituții europene să le protejeze viața privată. Dar știu, Comisia nu vrea probleme pentru TTIP, care va face să crească exponențial traficul de, de, transatlantic de dată. Întreb colegilor, întreb pe colegi dacă pe aceste premise doriți să, firma, să semnați. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Unul din cele mai mari uh, pericole cu care ne confruntăm în uh, lumea noastră modernă este posibilitatea ca datele noastre cu caracter personal să fie accesate de uh, cei care nu ar trebui să facă acest lucru. În SUA există serviciile de informații CIA, Agenția de Securitate Națională, autorități care sunt capabile să colecteze aceste informații și să le păstreze uh, pe o perioadă mai lungă de 5 ani și acest lucru este în interesul național al Statelor Unite ale Americii. Datele sunt colectate nu doar uh, nu doar cele care se referă la cetățenii euro- uh, americani și astfel se încalcă dreptul la, la respectarea sferei private și se subminează activitățile comerciale Uh, contribuindu-se la insecuritatea uh, juridică pentru cetățeni și pentru societăți comerciale. Uniunea Europeană nu trebuie să ignore diavolul care se ascunde în detalii, trebuie să examinăm detaliile acestui acord Privacy Shield pentru a ne asigura că drepturile cetățenilor sunt protejate. A blue card. Would you accept a blue card from Mr. Shoney? Yes? Thank you very much, Mr. Shoney. Vă mulțumesc, domnule președinte. În această discuție, deseori am auzit că transferul de date nu este legat exclusiv uh, doar de uh, schimburile comerciale. Could you please repeat? Repeat. Ați putea să repetați, vă rog, întrebarea? Vă mulțumesc. Încep din nou. În discuția de astăzi am auzit de mai multe ori că protecția datelor cu caracter personal nu este legată doar de uh, schimburile comerciale, pentru că nu discutăm de un schimb comercial normal. Uh, Știm unde se poate ajunge, în ce situație se poate ajunge dacă anumite date nu sunt folosite în mod legal și considerați că ar, ar putea să fie introduse anumite sancțiuni dacă se abuzează de aceste date? Da, într-adevăr, cred că ar trebui să fie prevăzute uh, sancțiuni, ar trebui să fie plătit un preț pentru asemenea abuzuri și, în mod special, ar trebui să putem evita uh, orice, orice instrumente care, ne care ar permite uh, să o luăm pe această direcție. Dacă se încalcă sfera privată, trebuie să existe o sancțiune. Lenars, un minut 30 de secunde. Dank eh, Transatlantische datastromen zijn de grootste ter wereld. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, datele transatlantice uh, sunt transmise cu niște fluxuri imense, 15 terabytes pe secundă. Și într-o lume digitală e un volum imens uh, și reprezintă nu numai un volum imens, ci și o oportunitate. Și e clar că de-a lungul timpului au existat anumite goluri juridice și întreprinderile care utilizau fostul regim de protecție a datelor e bine, le lăsau de dorit. Ori IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre. De aceea, acest scut de protecție ne va permite să împușcăm doi iepuri dintr-un foc. Mai întâi să protejăm datele cetățenilor noștri și, tot atât de important, să garantăm întreprinderilor noastre siguranța juridică de care au nevoie pentru că ele vor transmite fluxuri de date comerciale și mă bucur de inițiativa Comisiei Europene și de progresele ce au fost subliniate de mulți uh, dintre colegii noștri astăzi. Mă bucur de asemenea că există un angajament din partea doamnei comisar Iurova care dorește să implementeze recomandările grupului de lucru, Comitetului de lucru, articolul 29. Apelul nostru este foarte clar avem nevoie de acest scut de protecție care să garanteze protecția pentru cetățeni și întreprinderi. Și două minute și 30 de secunde. Na semana passada integrei a delegação da Comissão Libe ao Estado. Vă mulțumesc. Am uh, participat și eu la uh, delegația Comisiei Libe care a vizitat uh, Statele Unite ale Americii și cu această ocazie am văzut că există o înțelegere față de regulamentul privind protecția datelor caracter personal adoptat în uh, Europa, pentru că au înțeles că dacă nu se respectă aceste norme, nu uh, se pot uh, respecta drepturile fundamentale. Deci care sunt parametrii în temeiul cărora va trebui să judecăm acest acord Privacy Shield? În, în era uh, digitală, este deosebit de important să uh, garantăm transferuri de date sigure din Europa înspre Statele Unite ale Americii și că există un cadru juridic uh, robust cu căi de atac și cu respectarea, cu garantarea ne, că nu există un, uh, o abuzare a acestor date. În urma deciziei, acest lucru a devenit cât mult mai evident în urma deciziei Schrems a Curții Europene de Justiție. Cu toate acestea, avem, există în continuare rezerve puternice și îndoieli legate de compatibilitatea acestui acord cu dreptul primar uh, european și cu respectarea garanțiilor care au fost cerute de Curtea Europeană de uh, Justiție în acest moment. Sistemul căilor de atac în justiție este prea complex pentru cetățenii europeni și nu ar fi posibil ca resortițanța a unor state terțe care trăiesc în Uniunea Europeană să aibă acces la aceleași drepturi. Și, drept urmare, um, abuzurile nu ar fi tratate într-un mod uh, egal. Mulți dintre, și am uh, spus multor uh, interlocutori din SUA, că acest lucru ne uh, îngrijorează. Nu avem garanții că um, furnizorii de servicii online ar fi suficient de independenți față de autoritățile uh, americane și că nu ar fi uh, garantate, nu ar fi garantată respectarea carta, Cartei Drepturilor Fundamentale. Din păcate nu am reușit să depășim

Uh, Mulțumesc, domnule președinte în ceea ce privește transferul um, datelor private ale cetățenilor, uh, moțiunea noastră de rezoluție lansează un apel pentru a avea o protecție cât mai puternică. Întreprinderile au contracte cu clienții lor și acolo se includ anumite prevederi în ceea ce privește protecția datelor, însă guvernele nu au astfel de contracte și uh, de aceea există legislație în ceea ce privește protecția datelor, însă uh, e nevoie de multe ori și de consentământul direct al proprietarului acestor date uh, personale. De aceea e nevoie de prudență. Acum, în ceea ce privește împărtășirea acestor informații cu SUA, acest lucru a dus la îngrijorări, pentru că e vorba de diferențe, diferențe care se traduc prin diferite legislații, cum ar fi uh, Patriot Act, și uh, de aceea uh, mare parte din uh, deputați vor vota împotriva acestui, acestei rezoluții pentru că protecția datelor trebuie să rămână în continuare o prerogativă a statelor individuale. Um, Mrs. Nibler, one minute and 30 seconds. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule comisar, stimați, stimați colegi. Ne dorim un transfer de date transatlantic sau nu? Eu sunt convinsă că avem nevoie de un asemenea transfer și avem nevoie și de securitatea juridică. Pe de-o parte pentru cetățenii noștri de rând, dar și pentru societățile comerciale, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii care nu se pot uh, asigura prin, prin intermediul unor instrumente uh, complexe. Eu aș dori să vă felicit din inimă, uh, doamnă comisar, împreună cu echipa dumneavoastră ați negociat de mai multe luni și dacă este să comparăm uh, ceea ce ați obținut cu, save, cu acordul Safe Harbor, uh, cred că registrăm un progres imens. Scutul pentru Protecția datelor cu caracter personal oferă o securitate juridică, prevede căi de atac concrete, până la urmă, desigur, cum se vor desfășura lucrurile în practică ne vor ajuta să înțelegem dacă lucrurile sunt acest acord este suficient sau nu. Și mi se pare de mai important să aibă loc uh, o evaluare, o monitorizare anuală pentru a înțelege, pentru a vedea dacă Um, datele nu sunt suficient de, de nu sunt tratate cu suficientă precauție în Statele Unite ale Americii. Deci mi se pare că ați lucrat foarte bine și dacă include și recomandările grupului de lucru articolul 29, atunci cred că vom avea un pachet foarte bun pentru cetățeni și pentru IMM-uri. Mulțumesc. Uh, doamna McClarkin, un minut Dragi colegi, trebuie să recunoaștem uh, progresele făcute de partenerii americani în ameliorarea protecției datelor care ajung din UE în SUA, um, ca reacție la preocupările um, semnalate mai ales de acest Parlament. Congresul și administrația americană au făcut uh, mai mult de 20 de reforme la legi și programe de supraveghere, cum ar fi uh, Privacy Shield sau Redress Act. Um, colegii mei și cu mine consideră că această dezbatere este o oportunitate pentru noi toți ne bucurăm de aceste uh, eforturi care oferă mai multă claritate juridică întreprinderilor și consumatorilor și um, trebuie să integrăm aceste progrese în negocierile comerciale, cum ar fi cele pentru TTIP și TISA, uh, pentru a permite sporirea încrederii de ambele părți investițiile transatlantice, transatlantice reprezintă deja 4.000 de miliarde de dolari și măsurile luate de americani pentru a asigura procesate juridică, protecția datelor uh, și posibilități de plângeri pentru cetățenii americani vor permite ameliorarea situației și mai mult. Mulțumim. Doamna von Storck, un minut. Stimate domnule președinte, doamnă comisar, discutăm despre schimbul de date cu Statele Unite ale Americii, respectiv protecția datelor transmise în SUA. Comisia negociază în acest moment încheierea unui nou acord pentru că a existat o decizie din partea Curții Europene de Justiție, o decizie obținută în urma unei acțiuni în instanță uh, demarată de un cetățean și nu în urma inițiativei Comisiei Europene. Suntem uh, profund îngrijorați de, de posibilitățile sau intenția Comisiei de a apăra interesele cetățenilor europeni și cel, afirmația dumneavoastră de astăzi nu m-a, discursul dumneavoastră de astăzi nu m-a convins și cred că dacă uh, doriți să obținem un acord care să garanteze Uh, să garanteze drepturile cetățenilor, acesta nu va fi la fel de frumos ca creionul meu. Un minut 30 de secunde. Commissioner, thank you very much for Doamna comisar, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, atât dumneavoastră cât și echipei dumneavoastră, pentru munca excelentă depusă. E clar că acum ajungem la finalul unei întregi povești, ceea ce înseamnă că vom avea acest scut de protecție. Per total, uh, importanța datelor și a fluxurilor Uh, este deosebit de mare într-o economie modernă și trebuie să asigurăm o soluție potrivită pentru transmiterea acestor date. Este deosebit de important mai ales pentru IMM-uri care au mai puține posibilități investiționale, mai puține uh, oportunități juridice și care ar putea să fie adevărații beneficiari unui astfel de instrument și trebuie să ne asigurăm că acest scut ne va permite o creștere la nivel economic, mai ales sprijinind aceste IMM-uri. Eu cred că aceasta este abordarea cea mai bună, tocmai pentru a reconstrui încrederea transatlantică în ceea ce privește transmiterea acestor date pe ambele maluri ale Atlanticului și prin astfel de instrumente introducem îmbunătățiri uh, substanțiale la uh, protecția drepturilor uh, fundamentale și întărim sistemul de protecție al datelor și rolul agențiilor în statele membre și avem soluții juridice pentru cetățeni europeni și americani și de asemenea salutăm și crearea unui post de ombudsman în SUA. Și e clar că astfel vom avea o echivalență pe ambele părți, ale, ambele maluri ale Atlanticului, nu numai o schimbare de legislație, ci și de atitudine. Acum trebuie să ne asigurăm că juridice sunt într-adevăr la îndemâna cetățenilor europeni și că vom avea o revizuire a felului în care este implementat acest scut. Și e clar, Comisia Europeană și autoritățile de protecție a datelor vor veghea la acest lucru. Lui pentru un minut domnule președinte doamnelor și domnilor aș dori și eu um, să vă spun că sunt mulțumit de progresele făcute în um, ceea ce privește acordul privind fluxul de date între Uniunea Europeană și SUA. Statele Unite sunt un partener tradițional al Europei și această discuție trebuie să aibă loc pe baza încrederii reciproce și nu pe baza suspiciunii. În propunerile actuale uh, sunt, uh, reprezintă o ameliorare față de situația precedentă și cred că trebuie să asigurăm într-adevăr un nivel maxim de protecție datelor personale și cred că acest acord va permite acest nivel. Dar trebuie să fim raționali. Uneori am uh, impresia că acest drept de viața privată este Uh, interpretat uh, până la abuz și acest lucru încalcă uh, sau nu, nu se potrivește modului în care abordăm alte aspecte. În domeniul securității, de exemplu, dreptul viața privată nu trebuie să ne împiedice să protejăm siguranța cetățenilor noștri de ambele părți ale Atlanticului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum trecem la Catch the Eye. Are cuvântul mai întâi domnul Caputo. Mulțumesc, doamnă președinte. Am subliniat în intervenții precedente privind uh, geoblocking-ul, uh, importanța deciziei Curții Justiției din uh, octombrie 2015. Se pare că noile prevederi au răspuns acestei provocări pentru a asigura protecția datelor personale și dezvoltarea activității economice, dar uh, ideea de, uh, esențială este că în, în acordurile cu Statele Unite uh, deja au apărut probleme privind drepturile fundamentale ale uh, persoanelor, uh, um, acumulându-se datele fără a se respecta viața lor personale. Uh, astfel, uh, controlul uh, respectării acestor obligații nu este garantat. Există și obligații de transparență pentru Statele Unite și produse, proceduri de recurs cu adevărat eficiente. Datele sensibile furate în cazul datelor sensibile furate nu există posibilitatea controlului național și dacă au loc astfel de încărcări, rolul Comisiei trebuie să fie foarte important. Comisia nu mai trebuie să aștepte din nou intervenția Curții de Justiție. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Marias. Vă doamnă președinte. Protejarea datelor cu caracter personal și a vieții private sunt drepturi fundamentale ale omului și trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că aceste drepturi nu sunt încălcate sau sunt subminate. Există acorduri referitoare la protecția datelor cu caracter uh, personal, mai ales a societăților comerciale care trimit asemenea date din Uniunea Europeană spre Statele Unite ale Americii. Se pleacă de la premisa că există un acces la aceste date și ce trebuie să facem este să monitorizăm situația și să o reglementăm, să reglementăm acest flux de date și uh, dacă au loc uh, încălcări, să, să fie prevăzute sancțiuni. Sper că vom primi informații despre măsurile întreprinse de statele, de autoritățile din Statele Unite ale Americii pentru a fi respectate uh, regulile convenite. Mulțumesc, are cuvântul domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, doamna președinte. Ar fi bine să nu avem uh, fluxuri transatlantice de date? E bine, nu. Se poate opune Parlamentul European uh, față de existența acestor fluxuri? Nu. Dar trebuie să cerem ca acest trafic de, de date să fie reglementat. Și e clar, Comisia în acest sens a făcut munca, a negociat cu Statele Unite un scut de protecție care trebuie să fie, uh, să corespundă cerințelor foarte clare din partea Curții, Curții de Justiție. Pentru că vă amintesc că a existat uh, hotărârea Curții de Justiție în cazul Schrems. Însă acum este foarte important să fim extrem de vigilenți, să ne asigurăm că acest acord, acest acord de, referitor la scutul de protecție corespunde și cu Carta Drepturilor Fundamentale și în acest sens o clauză de revizuire anuală este deosebit de importantă în așa fel încât Comisia să se asigure că într-adevăr se și aplică în mod concret uh, și că Departamentul de Stat american uh, asigură drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni. Și dacă nu se respectă aceste drepturi, atunci e nevoie de acțiune și din nou va fi nevoie de o intervenție eventual din partea Curții Europene pentru a ne asigura că aceste uh, criterii vor fi îndeplinite. Mulțumesc, urmează doamna Tomașec. Mulțumesc, doamnă președinte. În trecut, multe hotărâri ale Curții de Justiție au reprezentat adevărate acte de un adevărat activism al Curții. Uh, trebuie să recunosc că am devenit oarecum uh, sceptică, dar uh, iată, această hotărâre a permis eliminarea unei reglementări învechite care nu permitea un nivel suficient uh, de Uh, protecție. Uh, privacy Shield-ul uh, oferă garanții că drepturile cetățenilor noștri vor fi respectate de cealaltă parte ale Atlanticului. Implicarea ombudsmanului în supravegherea plângerilor cetățenilor este foarte importantă, precum și um, introducerea uh, unei, unui termen de 45 de zile pentru plângerile cetățenilor. Sper că cetățenii se vor bucura de faptul că pentru prima dată vor fi introduse restricții mai clare pentru accesul datelor de către companiile americane și controlul din partea Comisiei care trebuie să um, dea de seamă Parlamentului de legătură cu uh, evoluțiile principale. Și acum ultimul vorbitar, domnul Iacovcici. Thank you, Madam Chair. Ne sumnjam u dobre namjere Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu mă îndoiesc de bunele intenții ale Comisiei. Nu cred că dumneavoastră ați avea rele intenții, intenții doamna Iurova. Și propunerea făcută reprezintă, fără niciun fel de îndoială, un anumit un uh, progres. Însă, că toate aceste acorduri, uh, Safe Harbor, acordul cadru, uh, Privacy Shield, uh, par să fie idei foarte bune, cu nume foarte inventive, însă cei care doresc să evite cadrul de reglementare a protecției datelor cu caracter personal și dau dovadă de un mare grad de inventivitate și sunt convins că cei din Statele Unite ale Americii care doresc să afle informații de mine pot să facă acest lucru în continuare. Mulțumesc. Aveți cuvântul, doamnă comisar. For this discussion. Mulțumesc foarte mult, stimați deputați, pentru această dezbatere, care întotdeauna a fost un subiect deosebit de important uh, foarte important nu numai pentru mine, ci și pentru întreaga comisie, întregul colegiu de comitar, comisari. E clar că fluxul de date transatlantic despre Uniunea Europeană înspre SUA a devenit mai sigur. Și ne dorim să venim cât de curând cu un sistem în care drepturile sunt protejate pentru cetățenii europeni. Dar nu numai, ci și pentru companii S-a menționat de altfel acest lucru de mai multe ori, pentru că este și în interesul întreprinderilor mici și mijlocii din Europa să dispună de o astfel de protecție, fără de care lipsa de siguranță ar reprezenta un adevărat dezastru. Și e clar că trebuie să ținem seama de toate aceste elemente în momentul în care ne aplicăm asupra acestui dosar. Trebuie să ținem seama și de hotărârea Curții de Justiție. Avem nevoie de asigurări clare din partea omologilor noștri americani și pentru a avea siguranța juridică dorită, trebuie să punem capăt nesiguranței juridice care altfel s-ar găsi într-o situație foarte dificilă. Felul în care ne-am dorit să încheiem aceste negocieri era să obținem toate garanțiile necesare și anume că se respectă libertățile noastre fundamentale și că se respectă angajamentele așa cum au fost ele subscrise și că toate aceste angajamente sunt semnate la nivelul cel mai înalt. Pot să vă spun că Cred că am obținut acest lucru. Acum nu vă pot garanta că acest scut de protecție va fi perfect. Nici nu cred că poate fi perfect uh, vreodată, pentru că există clar anumite uh, motive obiective care nu ne permit să obținem și mai multă siguranță. Domnul Albrecht, de altfel, s-a referit la legislația americană. Noi nu avem niciun fel de competență pentru a modifica legislația americană. Însă, ceea ce spunem este că vom continua să monitorizăm felul în care evoluează acest dosar uh, în SUA și am exprimat de foarte multe ori convingerea noastră că protecția datelor este deosebit de importantă. Și că acest lucru se poate face printr-o legislație potrivită. Însă nu putem face mai mult decât atât. Apoi, accesul la date pentru diferitele servicii de securitate americane. Noi aici, ca și Comisia Europeană, nu avem niciun fel de competență asupra acestor servicii secrete americane pentru a le cere să fie mai transparente și să informeze oamenii despre felul în care utilizează sau nu aceste date. Doar SUA poate face acest lucru. Și tocmai în acest sens, am încercat să negociem diferitele condiții și cerințe cu omologii americani. Vă spun foarte deschis, nu suntem 100% mulțumiți, însă suntem mulțumiți pentru că am obținut un maxim de tot ceea ce puteam obține. Însă cel mai important este că trebuie să fim mulțumiți uh, nu acum neapărat, ci pe viitor. Satisfacția noastră trebuie să se poată manifesta în anii ce vor urma. Comisia, eu ca atare și colegii mei din uh, Colegiul de Comisar ne angajăm să monitorizăm ceea ce se va întâmpla în SUA și vom face acest lucru într-un mod foarte transparent. Deci, revizuirea anuală va avea drept scop să contribuie la un transfer de date demn de încredere care să poată să prezinte situația și evoluția acesteia așa cum va fi ea atât în SUA cât și în uh, Uniunea Europeană. Clauza de uh, salvgardare reprezintă o garanție, o măsură puternică și nu cred că uh, este neapărat necesar așa cum s-a propus. E clar că decizia, hotărârea curții în uh, dosarul Schrems ne-a ajutat, ne-a ajutat foarte mult. Și vreau să mulțumesc pe această cale Curții Europene de Justiție, pentru că chiar și înainte de hotărâre știam că această hotărâre ne va oferi criteriile necesare, foarte clare, foarte argumentate pentru a negocia și, într-adevăr, decizia curții ne-a ajutat în, pe durata negocierilor. Și, în mod foarte precis, articol cu articol, am reușit să abordăm lucrurile în mod foarte dur și foarte serios cu omologii noștri americani, luând drept punct de referință decizia curții. Acum nu pot să vă asigur că nu va mai exista o altă hotărâre a curții tot atât de strictă ca și prima, însă să sperăm că sistemul, așa cum este în momentul de față construit, va rezista unei uh, eventuale viitoare analize din partea Curții Europene de Justiție. Sper că am, am făcut datoria în acest sens. Da, știu că s-a spus că uh, există documente pe care le menținem secrete, deși noi am răspuns în scris la foarte multe întrebări transmise de către membrii Comisiei Libe. Așa că v-aș ruga nu numai să dați dovadă de sprijin față de uh, acordul uh, referitor la uh, scutul de protecție, ci și pentru acordul umbrelă, pentru că acesta reprezintă un element important în uh, relațiile transatlantice și în felul în care datele sunt transferate. Trebuie să țineți seama de faptul că e vorba și de drepturile celor care sunt victime uh, Uh, în anumite situații și că pot, aceste texte pot juca un rol deosebit de important în cooperarea între Uniunea Europeană și SUA, atât în materie judiciară cât și în materie de securitate. Este foarte clar că va trebui să avem o cooperare cât mai promptă și cât mai aprofundată cu omologii noștri din uh, SUA. Așa că, în acest sens, v-aș ruga să sprijiniți aceste uh, două acorduri și vă mulțumesc pentru dezbatere. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Și acum domnul ministru Kenders are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați deputați, domnilor și domnilor, mulțumesc mai întâi pentru această dezbatere. Mulțumesc Comisiei pentru clarificările privind uh, scutul de protecție și uh, planurile de viitor. Um, cred că în această discuție devine clar că fluxul de date um, funcționare nu înseamnă fluxul de date necontrolate avem nevoie de încrederea cetățenilor că datele lor sunt folosite în mod just și prudent, atât în Uniunea Europeană cât și în Statele Unite. Dacă un cetățean are impresia că nu se întâmplă așa, trebuie să poată să obiecteze la folosirea datelor sale. Așa cum au spus mai mulți deputați, uh, uh, fluxurile de date funcționale sunt foarte importante pentru cetățeni, pentru autorități și pentru uh, cetățenii europeni care coleg beneficiile acestor fluxuri de date. Este deci un subiect foarte important de ambele părțile Atlanticului. Sistemul va permite să luptăm împotriva criminalității mai eficient și să menținem securitatea ambelor continente. Trebuie să vedem în ce măsură um, uh, putem să obținem toate aceste beneficii. Propunerea este oricum foarte importantă. În ceea ce privește uh, acordul cadru, s-au pus multe întrebări. Uh, cred că acesta nu constituie temeiul juridic pentru transferul de date personale, ci completează doar alte acorduri uh, într-un set complet uh, și comun uh, de uh, posibilități de protecție a datelor. În fine, acordul poate fi suspendat dacă părțile nu respectă. E important acest lucru. S-au pus câteva întrebări în legătură cu ombudsmanul. Și aici trebuie să subliniem faptul că ombudsmanul vine ca mecanism uh, suplimentar la alte sisteme, nu va fi suficient pentru a asigura protecție juridică, nu va înlocui alte forme mai substanțiale de protecție juridică și cred că este un pas înainte pe care uh, că Statele Unite au fost de acord să creeze acest mecanism și să aibă încredere că plângerile respective vor fi rezolvate uh, corect. Ombudsmanul nu lucrează izolat, ci, așa cum se spune în anexa 3, cooperează cu uh, organele de reglementare ale agențiilor care vor transmite informațiile și vor răspunde la întrebări. Aș spune că și multe state membre fac o uh, supraveghere de tip ombudsman a activităților uh, cu datele din țările noastre. S-a spus că acesta este un catalizator pentru un acord ameliorat. Deci, hotărârea curții a fost importantă și ne-a amintit că un nivel echivalent de protecție datelor de țară terță poate fi uh, atins doar dacă țara respectivă respectă standardele de necesitate și proporționalitate, dacă o țară terță permite o colectare masivă și fără discriminarea datelor, aceste standarde nu sunt respectate și Declarațiile diverselor personalități din SUA au indicat că guvernul lor a adoptat politici și un sistem de supraveghere și control uh, pentru a evita colectarea masivă și nediscriminată a datelor. Principala regulă este colectarea țintită a datelor, uh, colectarea ongro e secundară și trebuie să uh, respecte standarde juridice și să se protejeze interesele subiecților um, datelor respective. În ceea ce privește uh, clauza de caducitate, nu repet, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna comisar. Știu că este un element important și din discuția din Parlamentul dumneavoastră. Sunt de acord cu domnul Fos că nu e nevoie de o cauză de caducitate, caducitate pentru că există deja evaluarea anuală și monitorizarea prevăzută în acord. Considerăm că un uh, scut de protecție și acordul uh, cadru oferă uh, garanții necesare pentru a obține încrederea cetățenilor și sperăm că Parlamentul European va recunoaște toate aspectele pozitive. E important să spunem că mai bine e dușmanul binelui. Uh, și pentru a face progrese e important uh, pentru cetățeni și pentru întreprinderi, pentru întreprinderi, dar și mai ales pentru cetățenii europeni uh, să fiți de acord cu încheierea acestui acord. Mulțumesc, doamna președinte. Very much. Vă mulțumesc, domnule ministru. Și astfel încheiem dezbaterea.